solicitare de răspuns oral pentru Comisie și Consiliu referitoare la serviciile financiare, absența progreselor în cadrul Consiliului și întârzieri în cadrul Comisiei privind adoptarea anumitor propuneri. Înainte de a începe dezbaterea, doresc să vă aduc la cunoștință că pentru această procedură nu se vor putea utiliza cartonașele albastre. Și dau imediat cuvântul doamnei Bowles pentru 5 minute. Mulțumesc! În cadrul acestui mandat am fost inundați de acte legislative în domeniul serviciilor financiare, inundați de către uh, comisie, cu, începând cu crearea autorităților de supervizare europene, trecând prin măsuri bancare, protecția depozitelor și a investițiilor și așteptăm încă un mecanism de soluționare a litigilor. Pe, total, peste 40 de inițiative sunt recent încheiate sau pe cale de a fi tratate. Econ a cerut de mult o analiză de impact a legislației financiare și ar trebui să fie făcută acum. Amintesc Comisiei că a promis să realizeze o analiză costuri-beneficii cu privire la proporționalitatea și eficacitatea legislației adoptate de când a început criza financiară. Aceasta ar trebui să fie lansată acum și încheiată înainte de finele acestui mandat. Doamnă comisar, domnule comisar, poate vă dați seama și că Comisia Econ a lansat prima sa investigație și acum strânge probe. În ceea ce privește fluxul lucrărilor, sunt două caracteristici. În primul rând, multe propuneri durează mai mult decât se spera sau se aștepta la comisie. Există și scuze, însă faptul rămâne, au fost întârzieri foarte mari, de exemplu în cadrul mecanismului de soluționare pe care îl dorea mecanismul, pe care îl dorea Parlamentul încă din 2009 și de asemenea legea privind titlurile valorice. E adevărat că aceste chestiuni pun probleme juridice dificile, dar cu atât mai mult ar trebui ca legislația să fie gata rapid pentru ca colegiuitorii să se apuce de treabă. Cea de-a doua caracteristică este că Parlamentul a lucrat rapid și cu diligență, oferind contribuția sa Comisiei înainte de procesul legislativ, răspunzând la consultări rapid și, în orice caz, mult mai repede decât Consiliul. Acum, deci, au rămas în urmă propuneri importante și nu prea avem șanse să ajungem la trialog curând. Mai sunt și alte propuneri unde nu s-a reușit să se obțină un consens în Consiliu și Consiliul folosește tot timpul posibil, de exemplu MIFID și depozitarii central de valori mobiliare aici în Parlament ne luptăm cu uh, timpul pierdut de Consiliu. Deci dorim să-i rugăm pe cei de la Consiliu să facă progresele necesare pentru ca trialogurile să poată începe. Și doresc să vă avertizez dinainte să analizați pozițiile Parlamentului pentru că noi nu vom ceda uh, din cauza scuzei desauzite că în Consiliu echilibrul este foarte fragil. Noi suntem foarte hotărâți să facem presiuni și să ne susținem punctele de vedere dacă vom ajunge la trialog. La reuniunea coordonatorilor de ieri s-a stabilit că nu ă, nu vom da înapoi, deși se apropie alegerile, și nu vom încetini, vom continua lucrul la toate dosarele legislative și vom încheia primele lecturi la toate propunerile aflate acum în discuție. Înțeleg că trebuie stabilite priorități și că trebuie să se facă uh, puțin din fiecare, dar dacă faci puțin din fiecare și nu duci nimic la bun sfârșit, nu este deloc eficient. Așteptăm uh, ca cei de la Consiliu să-și dubleze eforturile cu privire la propunerile în curs ca să ajungem la un acord înainte de mandatul actual al Parlamentului. Uniunea bancară este o prioritate pentru stabilitate și de, asemenea, de aceea cerem Comisiei să-și uh, adopte rapid propunerea de a crea un mecanism unic de soluționare și să încheie lucrările privind sistemele bancare, cerințele de capital și celelalte. De asemenea, dorim recomandări cu privire la reformele structurale. Și fac aici referire la veriga lipsă și anume directiva valorilor mobiliare care lipsește. Președinția lituaniană care urmează va trebui să se ocupe de accesul la informațiile bancare, care este prioritară pentru foarte mulți cetățeni. Am uh, pierdut foarte mult timp pe legislație privind marile bănci și mari actori de pe piețele financiare. Acum însă trebuie să acordăm atenție și cetățenilor care au nevoie de previzibilitate în domeniul simplu al conturilor bancare. Trebuie ca cei de la Consiliu să nu mai spună că acest dosar nu este important. El trebuie să fie realizat. Mulțumesc. Acum, în numele Consiliului, are cuvântul doamna ministru Creighton. Thank you, President. Mulțumesc, do doamna președinte, rabili, membri. Mă bucur că am ocazia să particip la această discuție astăzi pentru a clarifica mai cu seamă câteva aspecte. Sper că asta va permite tuturora să continuăm uh, îmbunătățirea cooperării în acest domeniu. În primul rând, nu sunt de acord cu premisa care a fost evocată aici nu este rezonabil să spui și nici corect că nu s-au făcut progrese la Consiliul în ce privește serviciile financiare. Din potrivă, la Consiliul se fac progrese semnificative în continuare, într-un context foarte complicat de negocieri și cu dosare grele. Până acum am acordat prioritate acelor dosare legislative legate de sectorul bancar, justificat pe deplin acest lucru, având în vedere importanța dintre acest sector și nevoia de a rezolva problema băncilor și a datoriei suverane. Aș Aș dori să subliniez că s-au făcut progrese semnificative în acest domeniu și doar în câteva luni numai. În primul rând, am ajuns la un acord politic în ceea ce privește două blocuri fundamentale de măsuri privind reformarea sectorului bancar și Uniunea Bancară, acordul privind acordul de supraveghere a băncilor, precum și directiva privind cerințele de capital și reglementarea aferentă și m-am referit la aceste lucruri de mai multe ori de-a lungul um, discuțiilor noastre și vedeți asta că s-a reflectat și în programul nostru al președinției încă de la început. Știu că Parlamentul a votat, a, a amânat votul în acest sens la plenara din septembrie. Sperăm că acest lucru nu ne va complica și mai mult activitatea. În ce privește CRD4, adoptat formal uh, de instituțiile noastre în perioada următoare și publicat înainte de iulie, negocierile au fost lungi și dificile. În luna uh, aprilie am reușit să ajungem la un um, acord în ceea ce privește directiva privind uh, ipotecile, care ne va permite să avem noi reguli privind aceste ipoteci și consumatorii în Europa. Mă aștept ca această directivă să fie adoptată în primă lectură dacă Parlamentul European își respectă calendarul Ehm, din eh, declarația politică comună și deci documentele exploratorii, explicatorii din 2011. De asemenea, am ajuns la un acord politic în ceea ce privește directiva privind transparența, care va crește atractivitatea reglementării piețelor pentru IMM-uri. Mulțumesc Parlamentului pentru cooperarea excelentă pe acest dosar și pe celelalte, de altfel, dosare. Însă trebuie să spunem că mai avem încă probleme și dificultăți de rezolvat. Astăzi avem uh, practic cam 20 de propuneri legislative în ce privește serviciul financiar, deci pe masa de discuții și uh, am ajuns la niște acorduri, dar nu la toate. Comisarul Barnier a spus recent că nu avem uh, niciun motiv de a nu emite noi propuneri în continuare. Probabil că are dreptate, având în vedere circumstanțele, însă este adevărat că și Comisia, uh, unele dintre propunerile Comisiei mai trebuie să fie șlefuite, inclusiv cu participarea uh, cu Parlamentului, pentru a avea noi uh, propuneri și mai bune. Bineînțeles că trebuie să ne bazăm și pe statele membre, pe expertiza lor. Principalul nostru obiectiv este să avem legislație de bună calitate, realistă, efectivă, eficientă, operațională. Trebuie să facem asta repede, dar nu să sacrificăm calitatea. Cred că este o abordare cât se poate de rezonabilă, care uh, ne-a ghidat și în trecut cu bune rezultate. De exemplu, un exemplu pozitiv este revizuirea MIFID-MIFIR. Bineînțeles că este asta, asta este o piatră de încercare pentru implementarea în europeană a angajamentelor G20 privind uh, funcționarea piețelor uh, financiare. MIFID trebuie să fie adaptat, modificat pentru a răspunde dezvoltărilor evoluțiilor tehnologice și inovări financiare, iar impactul noilor reglementări este foarte important. Consiliul a încercat uh, din răsputeri să ajungă la un text mai echilibrat și asta nu se poate întâmpla, bineînțeles, peste noapte. Un alt exemplu este negocierea schemelor de garantare a depozitelor. Este vorba de o adaptare pe care noi, uh, o abordare pe care noi am avut-o și care se suprapune pe uh, finanțarea acestor scheme de garantare a depozitelor de către statele membre atunci când acestea se hotărăsc să aibă un fond comun sau separat. Este foarte clar că nu putem să continuăm pe directiva DGS până când nu vedem ce fac statele membre cu depozitele de garantare și cu uh, fondurile de soluționare. În acest sens, Parlamentul a hotărât el însuși să voteze un, uh, o primă, un primă raport în 2012 ce privește ehm, compensarea investițiilor și schema respectivă, având în vedere legătura sa cu directiva privind garantarea depozitelor, și aici trebuie să mai așteptăm. În ce privește solvență 2, recunoaștem că uh, este important să ne asigurăm că aceste cerințe prudențiale trebuie să se bazeze pe niște metodologii bazate pe risc. Însă, nu putem acum să contribuim imediat, deoarece este nevoie de acel studiu de impact ex ante cerut de Parlament la ultimele negocieri cu Consiliul. S-a registrat în general progres și el a fost impresionant, contrar celor spuse. S-a sugerat întrebarea dumneavoastră, bineînțeles că se poate și mai bine, Consiliul va continua să țină ritmul și calitatea. Sperăm că și Parlamentul va face la fel. Privind spre viitor, uh, sperăm că vom ajunge la o abordare generală comună în ce privește uh, salvarea băncilor și uh, mecanismul de soluționare, precum și produsele de investiții la pachet. Consiliul European a cerut o adoptare a acestei propuneri Până la sfârșitul acestui mandat parlamentar, ne așteptăm să se respecte acest calendar dar nu va fi priori, va fi și acesta prioritar. În al doilea rând, ne uităm cu multă atenție pe ce se întâmplă la acordul politic în legătură cu uh, discuțiile Parlamentului în ce privește reglementarea, regulamentul privind uh, abuzul pe piețe, având în vedere ce s-a întâmplat și la trialog. Sperăm că se va întâmpla ceva în următoarele săptămâni și ne dorim, bineînțeles, și aici o începere propriu-zisă a dialogului trilateral cât mai curând posibil. Mai avem și alte dosare uh, pe masă de lucru, cum ar fi UCITS și Comisia propune să îmbunătățească regulile existente în materie de spălare de bani și transferuri de fonduri conform lor orientative ale Consiliului. Uh, este vorba de obiective care pot fi atinse, însă asta înseamnă un uh, sprijin din partea Comisiei și Parlamentului și dorința ca a tuturora de a ajunge la un uh, compromis acceptabil. În concluzie, nu pot să spun și nu accept cum că nu s-ar fi făcut progrese la Consiliu pe aceste servicii financiare. De fapt, progresele au fost enorme și să nu uităm că e vorba de dosare foarte grele și cu foarte multe detalii. Bineînțeles că ne dorim cu toții rezultate rapide, dar ne dorim și calitate. Și asta înseamnă timp. Așadar, ne așteptăm ca și Parlamentul să joace rolul care îi revine și mă aștept sau aștept cu nerăbdare să ascult ce aveți dumneavoastră de spus despre ce se va întâmpla în următoarele luni. Vă mulțumesc. Grazie. Eh, la parola al commissario Barnier. Mulțumesc, domnul comisar Barnier, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor! Aș dori să mulțumesc cu Sharon Bowles și Comisiei Econ pentru această întrebare. Mă gândesc, doamnă președinte, că o perioadă de trei ani de la începutul acestei legislaturi marchează și uh, debutul uh, uh, crizei uh, din Statele Unite, care a ajuns apoi și în uh, Europa. Știm, consecințele acestei uh, crize sunt departe de a se fi uh, încheiat. În acest an, în 2013, trebuie să vedem dacă am făcut ceea ce am spus că vom face, dacă am, ar, ar fi cazul să evaluăm ceea ce am uh, făcut și să spunem cu luciditate uh, încotro ne îndreptăm, uh, cum am putea să mergem mai departe, mai ales ținând uh, cont de situația economică și socială. E clar că trebuie să facem mai multe. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru că își manifestă interesul prin această întrebare. Salut și prezența reprezentantei Consiliului a președinției irlandeze și Aș dori să uh, mulțumesc uh, președinției irlandeze și uh, domnului Malcolm Newman pentru hotărârea de care au dat dovadă. Doamne și domnule, trebuie să acționăm împreună. Acum pot să spun că deja de trei ani sunt comisar și am avut o agendă foarte încărcată. În trecut, uh, nici măcar nu ne imaginam că vom analiza atâtea uh, regulamente financiare. V-am adus aici și o uh, listă. Sunt anumite dosare care deja au fost votate, altele sunt în curs de a fi votate, altele ne așteaptă pentru analiză de acum înainte. De ce însă facem toate acestea? E bine, evident, pentru că uh, această criză financiară a avut niște cauze, iar Uh, cauza principală a fost reprezentată de absența unei reglementări internaționale, de absența unei uh, supervizări uh, corecte a uh, bancherilor. Acestora li s-au uh, permis uh, prea multe. Au fost uh, încurajați să-și asume anumite riscuri și până la urmă acestea uh, au fost uh, suportate de către uh, contribuabili. Băncile au fost uh, recapitalizate, uh, și așa mai departe. Și asta dacă vorbim doar despre bănci, nu și despre ceilalți uh, actori. Însă, e clar că e nevoie de reglementare la nivel internațional, uh, la nivel european. Fiecare actor, fiecare produs, fiecare sector uh, trebuie reglementat. Nici unul dintre acestea nu trebuie să scape unui regulament public care să presupună o supraveghere inteligentă. Prin urmare, avem multe de făcut. Doamnelor și domnilor, Uh, astăzi nu există loc de oboseală, de pauză, de întreruperi. Iar uh, spiritul întrebării uh, doamnei Sharon Bowes merge înspre vigilență, înspre hotărâre, înspre pragmatism în legătură cu toate legile noastre. Aș dori să evoc prioritățile pentru următoarele șase luni, dincolo de ceea ce am anunțat până acum. Acum, Uniunea Bancară, s-a tot vorbit despre acest uh, subiect, voi trece rapid uh, peste acest uh, domeniu așadar. Vorbim aici despre mecanismul de soluționare și aș dori să mulțumesc aici Comisiei Econ pentru votul acordat luna trecută. Lucrăm foarte mult pentru ca la următorul Consiliu Ecofin de pe 21 iunie să putem să avem o poziție comună pentru ca apoi să lucrăm împreună uh, cu Parlamentul. Aș dori să vă spun că, vis-a-vis -vis de uh, ultimul element al acestui pachet de soluționare, în legătură cu acesta, așadar, lucrez împreună cu echipa mea pentru a putea prezenta această propunere uh, a mecanismului de soluționare unic în Europa în cursul săptămânii viitoare. Pe marginea acestui dosar vom uh, acționa împreună cu uh, președinția uh, lituaniană. Ieri am discutat cu Peter Simon în legătură cu sistemul de garantare a depozitelor, pentru că acest element este necesar pentru soliditate și pentru prevenția crizelor viitoare în domeniul bancar. Un al doilea șantier Ei bine, de fapt, toate aceste legi, uh, probabil știți, domnilor și domnilor, sunt uh, uh, legi de prevenție, adesea uh, represive. Doamna ministru vorbea despre un document uh, care viza lupta împotriva spălării de bani. Ei bine, toate acestea fac parte din uh, reacția necesară pentru a preveni uh, pe uh, viitor alte crize financiare. Trebuie să încheiem această agendă de reglementare pregătitoare și vă citesc foarte telegrafic munca lui Marcus Ferber în legătură cu MIFID, care acum se află în Consiliu și sper că în curând vom ajunge la un acord sub președinția irlandeză. Iar aici trebuie menționate și viitoarele dialoguri tripartite um, de sub președinția lituaniană. Nu suntem departe de un uh, acord care se meargă în paralel cu uh, MIFID. Uh, prin urmare, negocierile în legătură cu Omnibus vor fi reluate curând pe baza unui studiu pe care l-am solicitat în acord cu dumneavoastră. Autorității Europene uh, de uh, Supraveghere a Companiilor de Asigurări și a Fondurilor de Pensii. Al treilea șantier și vă spun adesea că uh, trebuie să trecem acum de la aceste regulamente reactive, preventive, la o altă formă de reglementare. E vorba despre reglementări care să vizeze creșterea pentru a încuraja uh, creșterea în uh, fiecare uh, stat membru. Acesta este sensul în care merg mai multe propuneri pe care le-am înaintat. Iar aici trebuie să luăm în considerare pașaportul pentru capital de risc și dimensiunea socială. Trebuie ca aceste elemente să fie încadrate în mod coerent în fondurile financiare participative. Apoi uh, mai insistăm pe conturile bancare de bază, pe transparența operațiunilor bancare și pe transparența costurilor uh, presupuse de aceste operațiuni bancare. Ne gândim la o uh, carte verde care să meargă în acest sens. Cam acesta este calendarul nostru. Ne-am uh, propus oricum să nu uh, improvizăm, să acționăm însă într-o manieră rapidă, serioasă, într-o manieră mai inteligentă. Pentru fiecare propunere ne uh, consultăm, uh, uh deschidem dezbateri, facem studii de impact, iar acum a venit momentul să facem un studiu mai general, un studiu global, Iar eu m-am gândit la asta, um, m-am gândit că e necesar să facem acest lucru înainte să avem anumite uh, texte ca atare. Pentru că uh, după aceea respectivele texte ar putea fi îmbunătățite uh, lucrând împreună cu dumneavoastră. Se pare că aceste legi au ajuns acum la maturitate, însă a venit momentul să facem un studiu de impact global și asta uh, cât se poate de repede și într-o manieră obiectivă pentru uh, a înțelege importanța și valoarea acestor uh, legi în legătură cu reglementarea economiei. Cum am spus de mai multe ori, Parlamentul European a îmbunătățit aceste texte și le-a consolidat. Aș dori să spun uh, uh, în final uh, câteva lucruri în legătură cu două aspecte specifice care au fost amintite și anume legislația care vizează instrumentele financiare, dreptul instrumentelor financiare. E bine, aici au existat foarte multe divergențe între uh, cele 27 sau 28 de state membre în acest domeniu, de aceea am uh, examinat toate legile naționale în acest domeniu și pot să spun că asta ne-a luat foarte mult timp, însă a fost o obligație pe care a trebuit să ne asumăm în prealabil pentru a putea apoi redacta un uh, text. Uh, Comisia a lansat uh, consultări publice în legătură cu aspectele juridice, uh, în legătură cu uh, dreptul instrumentelor financiare. Uh, Apoi uh, ne-am gândit și la reglementările de la nivel uh, internațional și uh, suntem într-un stadiu avansat al elaborării evaluării de impact. Prin urmare, sperăm să fim capabili să prezentăm o propunere legislativă în toamnă. Apoi, în ceea ce privește directiva privind serviciile de plată, vorbim uh, de o piață a serviciilor de plată uh, on detail. Și aici uh, vorbim mai ales de plățile pe internet, plățile mobile și cu cardul de credit. Directiva existentă din 2007 nu mai e actuală. Comisia a lansat în 2012 o consultare uh, publică și a redactat o uh, carte verde în legătură cu plata pe internet și prin intermediul telefoniei uh, mobile și considerăm că aceasta uh, a fost o uh, contribuție utilă, la fel ca și uh, rezoluția elaborată de uh, Comisia uh, Econ uh, și avizată de IMCO. Noi uh, lucrăm intens la revizuirea acestei uh, directive privind serviciile de plată. Este una dintre uh, măsurile prioritare ale legii pentru piața unică. Încă n-am finalizat însă acest demers, dar vă asigur, doamnă președinte, că vom putea uh, adopta un pachet pentru plăți uh, la mijlocul lunii iulie, deci la mijlocul lunii viitoare, care să vizeze uh, aplicarea uh, dispozițiilor prevăzute de către directivă. Și în acest caz vom uh, continua să lucrăm, ca și în cazul celorlalte, uh, celorlalte dosare, cu hotărâre și uh, vă mulțumesc că mi-ați permis să vă prezint toate aceste lucruri în această dimineață. Grazie, comisario. Ora la parola. Mulțumim, domnule comisar. Dăm acum cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice. Și dați-mi voie să reamintesc uh, tuturor uh, că nu putem folosi în această dezbatere um, cartonașele albastre, nu avea nici procedura catch the eye. Domnul Gozes are acum cuvântul în numele PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte a Consiliului, domnule comisar. Parlamentul nu este adversarul Consiliului și nici concurentul acestuia. Împreună cu Consiliul, Parlamentul este colegiuitor pe picior de egalitate cu Consiliul. Și de aceea Parlamentul intervine astăzi ca să constate și să penalizeze întârzierile care se strâng în privința adoptării unor texte foarte necesare. Comisia a propus adoptarea de, de texte referitoare la situația gravă prin care trece Uniunea Europeană. Dar eu nu doresc să vorbesc aici împotriva Comisiei, deoarece consider că aceasta și mai ales comisarul Barnier a depus toată munca necesară cu mijloacele pe care le la dispoziție și trebuie să-i mulțumim pentru asta. Sigur că calendarul electoral și reînnoirea Comisiei vor face să fie dificil să se adopte înainte de încheierea mandatului uh, niște propuneri foarte necesare. Însă, aici discutăm despre texte care au făcut obiectul unui acord în Parlament și care acum sunt blocate la Consiliu. Doamna ministru, v-am ascultat cu atenție și v-am înțeles. Consiliul lucrează mult, lucrează foarte bine. Parlamentul, la fel, cred că v-am dovedit-o și nu cred că e cazul să fac o listă a textelor care sunt acum blocate. Sper că cei de la Consiliu, colaboratorii dumneavoastră, vor avea câteva minute la dispoziție ca să ia la cunoștință moțiunea pe care o vom vota joi. Aș dori să insist asupra consecințelor catastrofale ale situației actuale. În primul rând, situația dintre instituțiile noastre. Tocmai am spus-o, Parlamentul și Consiliul sunt egale. Ce se întâmplă acum? Se refuză colaborarea loială între aceste două instituții colegiuitoare. De ce nu poate Consiliul să cadă de acord și uh, iar Parlamentul, care este atât de divers pe plan politic și național, reușește să găsească soluții la eventualele conflicte sau divergențe? Aceasta ar fi prima mea întrebare. Pentru rezolvarea crizei pe care încă o trăim, aceste blocaje din Consiliu ne fac să credem că Uniunea Europeană nu are capacitate de reacție. Și uh, asta e cu atât mai grav cu cât alte state, de exemplu SUA, au ieșit din criză. Înseamnă că noi avem un model care nu funcționează, dar e un model pe care, uh, la care noi ținem, modelul comunitar și trebuie ca și Consiliul să-și asume răspunderea și să dea Uniunii Europene forța de reacție necesară. Aceste impasuri creează nesiguranță juridică și, deci, Industria și investitorii așteaptă ca să afle ce îi va aștepta, ca să o spunem pe șleau. Așteptăm să se ia decizii și uh, trăim uh, de pe o zi pe alta după propunerile lobiștilor în legătură cu niște documente pe care noi nici măcar nu le-am primit încă. Fiecare dorește să știe ce îl așteaptă. Aceste impasuri alimentează declarațiile uh, iresponsabile, dar eficiente ale tuturor tipurilor de eurosceptici, care critică Uniunea Europeană fără încetare. Aceste impasuri creează confuzii profunde cu privire la orientările reale și finale ale reglementărilor europene și paralizează finanțarea eficientă a economiei reale. Consiliul trebuie să-și vină în fire. N-am ascultat decât uh, interpretarea, însă am încredere în uh, interpreți, uh, așa că nu am să fac nicio observație în legătură cu ceea ce am, interpret, ce am înțeles eu ca o nuanță de dispreț în discursul dumneavoastră, deci nu am să comentez. A venit vremea, doamnă președinte, să dați un nou chip Europei. La Consiliu se tot fac reuniuni ale șefilor de state și de guverne, dar acestea nu duc la niciun fel de soluție. Am văzut asta în legătură cu frauda fiscală și cu evaziunea recent. Contribuabilii nu mai pot și nu vă mai cred și nu ne mai cred nici pe noi. E momentul să uh, reparăm daunele extrem de grave provocate de niște uh, declarații privind criza din Cipru, care au avut efecte foarte grave, cum spuneam summituri, eh, negocieri ineficiente ajunge, doamnă președinte, mai avem doar câteva luni, pentru că urmează alegeri și alegerile eh, pun în chestiune chiar imaginea Europei. Mă bazez pe dumneavoastră ca să reparați această imagine, sper că veți face ce trebuie, noi suntem gata și am dovedit-o. Mulțumesc. În numele grupului SND, domnul Ferreira, două minute. Grație, președinte. Um, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să vorbesc astăzi în limba engleză, să fie mai ușor. Uh, sectorul bancar și financiar uh, este și a fost epicentrul crizei, iar reforma sa preconizată este o precondiție a ieșirii din criză și a ne asigura că avem un sistem sustenabil și în creștere economică. Acum însă a venit momentul să obținem rezultate concrete și deci pentru cetățenii noștri. Am început să lucrăm pe mai multe planuri, trebuie să terminăm ce am început și să obținem rezultate. Cerem Consiliului și Comisiei acest lucru. Ne bucură veștile comisarului Barnier în ceea ce privește aceste propuneri în uh, curs privind uh, serviciile bancare și dorința de a, de a avea rezultate cât mai curând. Mecanismul de rezoluționare unic, titlurile și așa mai departe, lucruri pe care dorim să le obținem, însă trebuie să exercităm presiuni și asupra Consiliului pentru a obține rezultate rapide pe dosare pe care deja Parlamentul s-a exprimat, iar noi așteptăm ca negocierile să înceapă pur și simplu cu Consiliu. Vorbim despre ă, garantarea depozitelor. Am înțeles ce a spus doamnă Creighton, însă e vorba de un dosar care zace la dumneavoastră din februarie 2012 iar cadrul pentru soluționare încă mai așteaptă undă verde de la Consiliu, deși același Consiliu a anunțat el însuși că e vorba de o prioritate. Și la fel și la MIFID într-adevăr, trebuie să obținem rezultate rapide, cât mai rapid posibil, pentru a avea o adevărată Uniune Bancară și Monetară. Este ceva pentru viitor. Adoptarea propunerilor pentru mecanismele de supraveghere unice și pentru celelalte, precum și pentru cerințele prudențiale, sunt tot atâtea uh, etape esențiale către Uniunea Bancară. Trebuie să avem stabilitate și să protejăm depozitele populației. Pentru asta trebuie să ne gândim la un mecanism unic de garantare a depozitelor și un singur cadru de soluționare cu un singur fond aferent pentru bănci. Reguli pentru bailout și bail-in în cazul uh, falimentului băncilor. În, în orice caz, trebuie să se garanteze depozitele populației în toate statele. În sfârșit, trebuie ca lumea să-și asume răspunderea, inclusiv Parlamentul, pentru a avea rezultate în ceea ce privește CRD4 și mecanismul unic de supraveghere. Trebuie să facem acum pentru că nu mai avem mult timp. Știm asta, însă Consiliul încă tărăgânează treburile. În ceea ce privește GDS și MIFID, tot așa așteptăm Consiliul să negocieze și să soluționeze, să tranșeze. Deci vă rog frumos să încetăm cu promisiunile și cu declarațiile de intenție. Avem nevoie de lucruri concrete și cât mai rapid posibil. Doamnă ministru, vă cerem să soluționați aceste lucruri cât mai rapid, cât mai curând, pentru rezultate concrete. Mulțumesc foarte mult pentru vers, domnul Gigold. Două minute. Yeah, colleagues, uh... Stimați colegi, domnule comisar, Doamnă președinte, să fim foarte clari, putem să enumerăm din nou toate dosarele care încă n-au fost uh, analizate de către Consiliu și uh, mi-ar plăcea să avem un schimb direct în legătură cu acest subiect. Lista este foarte clară. Nimeni nu poate să nege faptul că există o problemă, adică Comisia a redactat uh, repede o lungă listă cu propuneri care sunt necesare, dar multe dintre ele nu sunt analizate în Consiliu. Să fim foarte clari. Nu cred că există doar o responsabilitate a președinției irlandeze. Președinția irlandeză face o treabă bună. De aceea vă rog să nu înțelegeți greșit criticile noastre. Însă asta nu înseamnă că uh, ajungem să negăm realitatea. Realitatea este că nu ați reușit să găsiți un consens sau o poziție uh, comună în legătură cu uh, suficiente, dosare suficiente. Dar ce ați face din perspectiva noastră ca să nu riscăm buna imagine a Europei? Vă rog, schimbați-vă metoda de lucru, încetați să mai ascultați sfaturile industriei din statele respective și încercați să găsiți un consens la nivel interguvernamental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 Uh, și încercați uh, să uh, votați așa cum trebuie, nu să votați în paralel, nu încercați să găsiți un echilibru bizar, ci încercați să ajungeți la o metodă cu adevărat comunitară. Asta așteaptă cetățenii de la noi. Ceea ce e de neacceptat e ca președinția lituaniană care urmează după dumneavoastră să solicite Parlamentului să elaboreze o listă de priorități. Asta înseamnă că chestiuni importante importante pentru uh, consumatori, precum PRIPS uh, uh, sau alte asemenea dosare, pur și simplu să fie eliminate de pe agenda legislativă. Prin urmare, cum își va schimba metoda de lucru Consiliul pentru ca dumneavoastră să reușiți să obțineți un consens sau măcar o poziție comună în legătură cu diversele aspecte care se află pe masa discuției și uh, de care au nevoie cetățenii. Trebuie să dați răspuns la această întrebare. Vă rog uh, să încercați să găsiți o soluție, nu negați uh, lucrurile, acceptați că aveți o problemă Uh, și uh, dumneavoastră, ca președinție, având în vedere experiența pe care o aveți și munca bună pe care ați făcut-o până acum, uh, vă rog să încercați să găsiți o soluție la această problemă. Nu putem accepta ca serviciile financiare și dosarele care le vizează să nu fie încheiate în acest mandat. Vă mulțumesc! Mulțumim din partea ECR, doamna Kay Swinburne, minut și jumătate. Criza financiară a necesitat acțiune legislativă. Aceasta a fost necesară pentru încrederea investitorilor și a consumatorilor, pentru fluxurile de capital în Uniunea Europeană și intra-UE, a fost necesară pentru întreprinderi, pentru investiții străine directe în sistemul nostru. Dar o legislație incompletă nu oferă un semnal corect, ci creează nesiguranță și va um, face ca întreprinderile străine să fie uh, să nu îndrăznească să vină pe piețele noastre. Am uh, realizat nivelul 1, dar suntem departe de nivelul 2 de reglementare care să fie funcțional în context global. Iar obligațiile de tranzacționare sunt îngropate în mifidul atât de criticat și în dosarele din Consiliu. Dacă începem acte legislative, trebuie să le și putem duce la bun sfârșit în mod oportun. De exemplu, dosarul cerințelor de capital nu trebuie să fie blocat. E nevoie de structuri uh, pentru a putea lansa proiectul major european în 2015. În Parlamentul European avem unanimitate pentru a susține prevederile uh, pe întregul teritoriu european. Însă în Consiliu avem un impas. Avem nevoie de decizie privind mecanismul de soluționare pentru infrastructura critică de piață, inclusiv uh, CCP-urile și CSD-urile recent extinse. Dacă nu se încheie aceste dosare, ă, ne vom confrunta cu o nesiguranță sporită pe piață și vom ajunge la o lipsă de încredere a cetățenilor în capacitatea noastră de a obține un sistem financiar mai eficient și mai sigur pentru ei. Haideți să facem mai puține lucruri, dar mai bine. Mulțumesc. În numele grupului ă, EFD, ă, domnul Blum, un minut. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, eu uh, să știți că uh, înțeleg pe undeva Consiliul, pentru că încearcă să facă imposibilul, iar Parlamentul practic îl forțează pe această linie. Așa cum se știe, pentru a reglementa serviciile financiare trebuie să avem o cunoștință perfectă a piețelor imposibilul nu poate fi realizat, atins. Însă nouă ne trebuie o libertate a contractelor, astfel încât investitorul individual să poată, conform legii și într-o democrație care garantează proprietarea, proprietatea, un credit contactând banca așa cum vrea el, fără să intervină statul, fără să intervină niciun fel de garantare aferentă. Practic, putem să spunem că dacă continuăm să reglementăm, atunci nu vom mai avea băncile pe care ni le dorim și vom continua să alimentăm teoria aspirației, conspirației. Deci vă rog frumos să avem o abordare cât se poate de realistă. Mulțumesc pentru GUE, domnul Clute. Un minut. Mulțumesc. Dragi colegi, dragi colegi, când, ne, când discutăm uh, cu cetățenii, ei ne întreabă ce am făcut în cinci ani de criză noi ca politicieni. Ce am făcut în acești cinci ani ca să ieșim din criză? Putem spune că în Parlamentul European am lucrat la zeci de dosare. Eu cred că în multe cazuri uh, Parlamentul uh, are opinii divergente, însă în multe cazuri reușește să ajungă la un acord pentru a uh, oferi propuneri de soluții pentru cetățeni. Însă atunci cetățenii nu înțeleg de ce, până la urmă, aceste soluții nu au ajuns la ei. Și răspunsul este că majoritatea lucrurilor care uh, au fost uh, lucrate în Parlament au rămas blocate în Consiliu. Cetățenii nu înțeleg acest lucru. E o problemă pe care trebuie să o rezolvăm și poate că această tergiversare cu care ne confruntăm acum și despre care discutăm în această dimineață are legătură și cu lipsa de transparență a lucrărilor Consiliului. Dacă ar fi mai multă transparență la Consiliu, poate că ar fi transparente și motivele pentru care se tot întârzie. Și poate că atunci pentru cetățeni ar fi mai ușor de înțeles ce se întâmplă și s-ar înțelege și uh, cauzele acestei întârzieri și ar putea fi de asemenea combătute. Eu sper că se va ajunge la o soluție rapidă pentru că din perspectiva noastră ar fi bine dacă dosarele deschise ar ajunge la sfârșit până la finele mandatului acestuia, așa și intra în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Barn. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, nu doresc să reiau dezbaterea pe fond, dar uh, în punctul în care am ajuns doresc să confirm două lucruri. Disponibilitatea mea, a cabinetului meu, a direcției mele generale de a uh, face treabă. Lucrăm de ani de zile cu echipe mici, dar foarte competente. Și obiectivul nostru este să facilităm și să propunem strategii și de, deci, cum spuneam, să facilităm lucrările Consiliului de Ministri, la care eu particip în mod regulat și, de asemenea, să facilităm și lucrările Parlamentului, respectându-vă în permanență autonomia și suveranitatea și să participăm activ la trialogurile atât de importante. Doresc să reconfirm faptul că noi suntem disponibili să facem ceea ce doriți cu toții și anume să terminăm ce am început E vorba de eficacitate pentru stabilitatea financiară, de clădirea unor baze mai sănătoase și mai transparente, ca dincolo de transparență și de responsabilitate să aducem și puțină morală, puțină etică în locuri de unde dispăruseră. Să cerem piețelor să lucreze în interesul economiei reale și nu în propriul interes, cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Și noi asta și facem. Este vorba și de credibilitate pentru G20, pentru Consiliul European, pentru noi, ca instituție europeană, să facem ceea ce am spus că vom face și ceea ce este indispensabil pentru a reda baze sănătoase economiei financiare în Europa. În al doilea rând, aș dori să mă refer la doamna Swinburne, care s-a referit la acest lucru. E vorba de condițiile egale pentru toți. Suntem confruntați cu o criză mondială pe plan financiar și uh, unele prelungiri ale crizei sunt mai caracteristice pentru Europa, criza datorilor suverane, de exemplu. Însă în SUA, criza a uh, creat legături cu lipsa de guvernanță mondială și G20-ul a stabilit această agendă pe care o urmăm și noi. Trebuie să fim vigilenți ca mari parteneri din G20 iar primul partener sunt Statele Unite, 80% din tranzacțiile financiare sunt transatlantice, să uh, fie satisfăcuți și fiecare dintre noi să uh, îndeplinească aceleași obiective. Doamnelor și domnilor deputați, petrec mult timp uh, pe acest subiect. Voi merge a opta oară în Statele Unite în curând, a opta oară în trei ani, tocmai pentru a pune condițiile acestui, uh, acestor, uh, acestui teren de joc egal cu alți parteneri. Mulțumesc și mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul. Mulțumesc, Are acum cuvântul doamna ministru Creighton. Madam President. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați eurodeputați. Prioritățile Uniunii Europene țin de stimularea creșterii, de stimularea creării de no- locuri de muncă și acesta cred că este obiectivul nostru comun. Pentru a reuși să ne atingem acest obiectiv, uh, trebuie să ne implicăm în mod activ, trebuie să existe parteneriate între uh, toate instituțiile, uh, trebuie să existe cooperare între Comisie, Consiliu și Parlament. Și, într-adevăr, trebuie să existe cooperare la modul direct cu statele membre, pentru că um, obiectivul nostru este comun Obiectivul este comun tuturor celor trei instituții și uh, e greu să ni-l uh, atingem. Eu am petrecut cinci luni și jumătate uh, în uh, această lume a președinției și pot să vă spun că uh, uneori e extrem de greu să ajungem la uh, compromisuri uh, în cadrul instituției și între instituții. Prin urmare, o cooperare lină și constructivă reprezintă soluția uh, pentru a ne uh, atinge aceste obiective și este o provocare cu care ne confruntăm cu toți. În ceea ce privește prioritățile noastre, noi am considerat că e important să echilibrăm uh, nevoia de a răspunde la nevoi noi, urgente, care au apărut pe urma crizei și nevoia continuă de a construi noi legi pentru a putea să uh, Uh, ajungem la o redresare durabilă care să ducă la locuri de muncă și la niveluri ridicate ale ocupării, așa cum ne dorim cu toții. Uh, am reușit uh, împreună cu Parlamentul și Comisia să atingem anumite obiective din perspectiva serviciilor financiare și vom continua să muncim din greu pe marginea acestor dosare. Deja uh, cooperăm uh, în mod evident uh, cu colegii care ne vor urma, președinția lituaniană. Știu că mulți dintre dumneavoastră faceți acest lucru și toate acestea pentru a asigura continuitatea abordării Consiliului în legătură cu anumite dosare. Știu că domnul Michael Newnan, colegul meu din guvernul irlandez, va asista pe 24 iunie la lucrările um, Comisia Econ pentru a evalua pe final um, munca președinției irlandeze. Va reprezenta o ocazie uh, bună pentru a analiza progresul semnificativ care s-a făcut uh, pe marginea mai multor uh, dosare pe care le-am detaliat în comentariile mele introductive. Pot să asigur în mod absolut acest for că vom face tot posibilul și de acum înainte pentru a face ca agenda serviciilor financiare să avanseze și pe viitor. Vom face tot posibilul pentru a păstra acest impuls uh, existent. E un impuls pe care, uh, cred eu, uh, l-am obținut în ultimele luni, așa cum am spus și în comentariile mele introductive. Și aș dori să conchid prin a mulțumi doamnei Sharon Bowles și Comisiei ECON în special pentru cooperarea excelentă. Cred că am obținut uh, foarte multe. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului comisar Michel Barnier și echipei sale din cadrul Comisiei pentru o cooperare excelentă. Nu a fost uh, ușor, uh, am avut provocări, însă cred că am făcut progrese substanțiale. E clar însă că mai avem foarte multe de făcut, noi și statele membre. Uh, dar asta presupune că cu toții trebuie să ne implicăm uh, în propriile instituții pentru a dubla eforturile și pentru a acționa într-o manieră constructivă și de cooperare în lunile viitoare pentru a ne asigura că ne vom atinge toate obiectivele uh, comune și mai ales în lumina viitoarelor alegeri europene de anul viitor. Mulțumesc! Grazie! Mulțumim! Am primit uh, o propunere de moțiune de rezoluție. Conchidem această uh, dezbatere. Votul va avea loc uh, mâine la amiază. Iar acum vom lua o pauză de câteva minute. Ședința se suspendă, asta înainte să trecem la dezbaterea cu Consiliul.